Madame Valean will be in... Doamna Valean ajunge într-un minut sau două. Deci, doamna președinte a ENVI va ajunge în vreo două minute și putem începe atunci. Uh, dear friends, I'm waiting. Dragi prieteni, mai așteptăm puțin pentru că cei de la Envy trebuie să vină și ei aici, împreună cu doamna Volean. N-aș dori să încep fără să ajungă colegii de la Envy, deci trebuie să mai așteptăm puțin, îmi cer scuze. If we've got somebody from Envy, it's good news for us. Dacă a venit cineva de la Envy, asta e o veste bună pentru noi. A, în regulă. Așa că poate ne iartă colegii că începem fără doamna copreședinte. Hai, deci să începem cu chestiuni de procedură. În primul rând, adoptarea ordinii de zi a reuniunii comune. O aveți în dosar. Dacă aveți vreo observație de făcut, văd că nu. Comunicările președintelui. Aș dori să vă amintesc că această reuniune este transmisă live prin internet. Aplicația e-meeting este disponibilă tuturor membrilor ITRE și ENVI, asistenților lor și um, asistenților grupurilor politice. Puteți să accesați documentele pe tabletă sau pe laptop. Deci puteți să vedeți documentele și mai târziu. Punctul 3. Raportul cu privire la guvernanța uh, Uniunii energetice. Raportorii sunt Claude Turmes de la ITRE și Michel Rivazi de la ENVI, ambii de la Verzi. Și vom discuta acum proiectul de raport. Câteva observații din partea mea, domnul Turmes, îmi cer scuze, spune președintele, ehm, Doamna Rivazi nu este alături de noi, dar Claude este alături de noi, ca de obicei, și el va vorbi în numele ambilor, ambelor comisii, ambilor raportori. Bun venit tuturor membrilor ai ambelor comisii. Mulțumiri tuturor pentru buna cooperare mai ales doamnei Volean, care nu este prezentă acum, și celor doi coraportori, domnii, domnul Turmes și doamna Rivazi, care nici ea nu este prezentă. Raportul va fi discutat și adoptat în reuniuni comune ale celor două comisii. Va exista un proiect de agenda separat pentru fiecare astfel de reuniune. De asemenea, doresc să vă informez că ambele comisii vor fi coprezidate, ambele comisii vor coprezida uh, reuniunile. Pentru această discuție de astăzi avem prevăzut uh, o perioadă de o oră și jumătate. Discuția va începe cu domnul Turmes și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră. Voi spune și eu câteva cuvinte pentru început. Mi se pare foarte important din punct de vedere al agendei noastre Uh, pachetul pentru energia curată, cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice, obiectivele și țintele pe care ni le-am stabilit. Trebuie deci să punem în aplicare aceste obiective pentru a avea o uniune energetică reală și rezistentă. Cum putem să punem în aplicare toate deciziile noastre? Aceasta este principala și cea mai importantă provocare în cadrul guvernanței, raportului cu privire la guvernanță. Avem nevoie de o guvernanță orientată spre piață, spre costuri, care să garanteze subsidiaritatea, um, dar fără această guvernanță nu putem uh, atinge toate obiectivele noastre ambițioase. Tocmai de aceea este atât de, important acest raport. De asemenea, acest uh, raport ne va ajuta și în misiunea pe care o avem în alte rapoarte. După cum știți, avem opt propuneri legislative, una doar se referă la guvernanță și mai există șapte rapoarte care vor stabili toate obiectivele. Mă bucur că domnul Jose Blanco Lopez și domnul Adam Gherec sunt aici prezenți. Ei sunt... Uh, a, ne, îmi pare rău că uh, ultimul raportor nu este prezent. El este, ei sunt raportor pe... Uh, pe directiva de energie regenerabilă. Discuții interne. Welcome to all of you. Bun venit Uh, tuturor. Bun venit și doamnei Vălean, am început acum câteva minute, spune domnul președinte. Acum o să îl rog pe domnul Ciurnes, raportorul nostru, să prezinte proiectul său de raport, al său și al doamnei Rivazi. Claude, ai cuvântul. Mulțumesc, Gherge. Doamna Rivazi a trebuit să se opereze la ochi săptămâna trecută și astăzi e la control, deci nu prea poate să vină. Ea va veni mâine, dar astăzi uh, a fost imposibil pentru ea. Dragi colegi, ați citit probabil raportul. Mi se pare o bună inovare că putem să lucrăm astfel împreună cu colegii de la Mediu, de la Envi, pentru că politica de climat și energie trebuie să fie integrată. Nu voi intra în detalii cu privire la propunerea mea, o să subliniez doar câteva aspecte. Cred că avem nevoie de un buget pentru carbon pentru a înțelege uh, problemele legate de climat. Avem uh, doar o anumită sumă, nu putem să cheltuim foarte mult la început. Uh, Uh, deci, următorul deceniu este cel mai important pentru a putea să păstrăm uh, nivelul de încălzire la nivelul pe care ni-l dorim. Unde ne îndreptăm? Unde trebuie să ne îndreptăm? Uh, dorim să tăiem emisiile la zero în sectorul energetic, în transport, în locuințe și toate acestea trebuie să se întâmple cât se poate de repede pentru a Uh, putea ajunge și la obiectivele de, um, uh, de scădere a temperaturilor și așa mai departe. Intervalul propus de comisie era 2030 pentru planuri și um, apoi plus 3 ani. Nu mi se pare productiv. Cred că guvernele trebuie să se gândească împreună care este calea înspre 2050 și uh, să se gândească ce trebuie să facem în următorii 10 ani. Nu putem să blocăm guvernele într-un plan de 10 ani care nu este cu bătaie lungă până în 2050. Ar fi contraproductiv pentru investitori. După părerea mea, Uniunea Energetică, nu doar guvernanța, Uniunea Energetică pe ansamblu înseamnă noi locuri de muncă, înseamnă o nouă economie și o nouă gândire geopolitică. Să vedem cum se desfășoară reuniunile de acționari din uh, întreaga lume acum, din toate companiile. Există un clivaj între uh, țările cu resurse, Rusia, Arabia Saudită acum încărcă cu Trump, Uh, și uh, China și India și atitudinile lor. Cred că politicile în materie de energie se schimbă foarte mult. Liderii tehnologici vor fi cei puternici în viitor și nu doar cei care se bazează exclusiv pe resurse epuizabile. Deci cred că și uh, sistemul educațional trebuie să formeze ingineri buni și lideri buni. Este o oportunitate extraordinară. Dar vom ajunge unde ne dorim doar dacă acționăm împreună. Deci, motoul meu pentru guvernanță este mai puternici împreună. Avem nevoie de un cadru ca să ne ajute să facem asta. Trebuie să implicăm cetățenii și pentru asta avem nevoie de mai multă transparență, dar trebuie să recunoaștem la nivel european și la nivel național că noi suntem foarte departe de cetățeni putem să îi mobilizăm pe actorii interesați sau pe cei uh, foarte implicați, dar ar fi o aroganță din partea noastră să presupunem că noi de la Bruxelles sau de la Berlin sau din altă capitală uh, pot să mobilizeze toți cetățenii de peste tot. Nu, trebuie să se acționeze la nivel local, din partea autorităților locale, în fiecare stat, în fiecare oraș. Comisia are o abordare bazată pe informare, dar nu e suficientă nevoie de mobilizare și astfel avem nevoie de parteneriate strategice cu orașele. Și problema se pune de locuri de muncă, mai ales în zonele rurale, pentru că turbinele eoliene nu sunt puse în, um, în centrul orașelor, nu e așa? Avem parte de probleme de deșertificare și de sărăcie în zonele rurale, deci trebuie să uh, Uh, oferim o perspectivă și uh, zonelor rurale și primarilor de acolo. Apoi, problema se pune și de investitori. Nu avem suficienți bani publici. Trebuie să atragem fonduri private. Și ca să facem asta, trebuie să oferim certitudine investitorilor. Investitorii trebuie să știe încotro ne îndreptăm. Investitorii trebuie să știe ce se întâmplă și în următorii 5-10 ani pe termen scurt. Care este venitul pe care îl poate aștepta uh, de pe urma uh, pe care îl pot aștepta investitorii de pe urma uh, investițiilor lor. Mă uit acum către Gunnar și Cristian, colegii de la PPE. Cred că noi împreună vom putea să aducem avantaje pentru piață, dar se pune problema și de planificare, pentru că um, dacă avem nevoie de mobilitate electrică, atunci avem nevoie și de stații de încărcare. Renovarea clădirilor, apoi. Pentru asta este nevoie de capacități instituționale în uh, orașe. Și mă uit către ghezine acum. Dacă Uh, dorim să eliminăm treptat uh, um, uh, explorarea, exploatarea în Marea Nordului, atunci uh, avem nevoie de un plan care să ofere certitudine investitorilor. Apoi, avem nevoie de investiții deștepte, inteligente ale banilor europeni. Cred că facilitatea pentru uh, rețele este un exercițiu foarte inteligent, pentru că țările baltice vor fi astfel mai puțin dependente de Rusia, Irlanda se va conecta mai bine către, de continent dacă uh, avem Brexitul, dar avem nevoie de bani uh, pentru a contracara sărăcia energetică în estul Europei, pentru clădiri inteligente și așa mai departe. Deci avem nevoie de un fond pentru uh, proiecte de, um, uh, de interes european, reducerea costului uh, pentru țările din estul Europei, um, parcuri eoliene și așa mai departe. De ce să nu avem un fond în care um, uh, în care autoritățile, de la care autoritățile locale pot să atragă finanțe pentru aceste proiecte. Deci, avem nevoie de o perspectivă regională. După părerea mea, uh, fluxurile directe de fonduri structurale către orașe, de asemenea, ar fi de mare ajutor. Deci, tehnologia noastră este extraordinară și trebuie să o folosim la uh, potențialul ei de plin. Președintele, uh, v-ați încadrat în timp. Uh, Raportori din umbră din partea PPE, doamna de la E, de la Comisia Envi și domnul Höckmark din partea ITRE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze pentru întârziere uh, și pentru faptul că nu voi putea uh, rămâne uh, până la sfârșit pentru că am obligații în circumscripție, dar va prelua colegul meu, domnul Höckmark. voi profita astfel de prezența lui aici, în această reuniune comună. Am înțeles foarte bine ce a spus raportorul în ceea ce privește responsabilitate geoecologică um, și geostrategică. Eu sunt uh, foarte pragmatică și știu care sunt obligațiile pe care le avem uh, în cadrul acestui regulament. Adică, această guvernanță este, înainte de toate, Uh, se dorește, uh, dorește să se alinieze tuturor celorlalte directive din pachetul energetic. Și trebuie să respectăm de asemenea și acordul de la Paris. Pentru a reuși toate acestea, avem acum acest regulament care este un instrument de coordonare. Deci, trebuie nu, să nu fim prea prescriptivi și Uh, să nu creăm prin acest regulament doar niște uh, măsuri, uh, un catalog de măsuri. De, de aceea trebuie să discutăm de obiective în materie de energie regenerabilă, de performanță energetică și așa mai departe, în această umbrelă care cuprinde tot pachetul. Cred că metodologia trebuie lăsată la latitudinea statelor membre, pentru că ele își cunosc cel mai bine situația uh, cu care se confruntă la ele acasă și știu ce măsuri trebuie să ia uh, pentru a își atinge obiectivele și apoi uh, trebuie să vedem ce măsuri luăm la nivel european pentru a atinge obiectivele care ne-au fost, uh, la, pe care le-am convenit la acordul de la Paris. Deci trebuie să fim și pragmatici și flexibili, trebuie să ținem cont și de mediul de afaceri din fiecare stat membru, pentru că lucrurile uh, diferă din punct de vedere economic uh, de la est la vest, de la sud la nord și așa mai departe. Însă trebuie să colaborăm, să mergem împreună înspre obiectivul pe care ni l-am propus. Am o observație de fond în ceea ce privește um, ETS. Uh, această chestiune nu este tratată în corpul dispozitiv al documentului, doar în anexe. Uh, având în vedere și discuțiile pe care le-am mai avut, cred că ETS ar trebui să facă parte din uh, partea dispozitivă. Deci, dacă rămânem pragmatici, dacă ne adaptăm la fiecare situație, eliminând împovărarea administrativă, uh, să nu uităm totuși că avem aici un regulament care vine sub egida Better Regulation, va trebui să Uh, investim și să finanțăm pentru a avea progresele tehnologice uh, de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele. Trebuie de asemenea să <clears throat> încurajăm, pentru că noi avem obiective foarte ambițioase, dar trebuie să uh, luăm toți aceeași direcție. Și, în concluzie, există o zicere care este foarte interesant, Uh, interesantă pentru mine, uh, le mieux et l'ennemi du bien, adică mai bine decât bine este prost. Domnul Höckmark, mulțumesc foarte mult, mulțumiri și raportorilor și raportoarei, co-raportoarei mele din umbră. Aș dori să dau câte ceva. După cum a spus și domnul Turmes, referitor la planificare, planificarea nu înseamnă neapărat o abordare comunistă. De acord cu dumneavoastră. Însă, dacă planurile sunt mai importante decât ce se întâmplă în realitate, atunci ai probleme. Dacă există o diferență între ce ți-ai planificat și realitate, atunci realitatea trebuie să primeze. Acesta e echilibrul pe care trebuie să îl căutăm. Pentru că important nu este numărul de rapoarte și de obiective și amploarea planurilor contează structurile pe care le putem uh, stabili pentru a transforma Uniunea Energetică într-o realitate. Și această Uniune trebuie să funcționeze. Și dacă va funcționa, putem obține foarte multe. Obiectivele de climă, dezvoltarea noilor tehnologii. Dar asta se va baza pe dezvoltarea pieței. Va veni prin competiție, prin concurență, prin inovare și nu prin subvenții și planuri. De aceea trebuie să creăm structurile necesare pentru a înlesni cooperarea, nu de jos, nu de sus în jos, ci prin uh, facilitarea comerțului transfrontalier. Pentru că atunci când tehnologia există, ea, trebuie, ea poate să fie folosită bine, tocmai prin aceste schimburi. Trebuie să uh, ne asigurăm că folosim toate sursele noi de energie. De aceea avem nevoie de orientare spre piață, pentru că dacă nu vom stagna. Trebuie că, să ne gândim că uh, statele membre sunt cele care hotărăsc mixul energetic, cocktailul energetic, dar Uh, și trebuie să le încurajăm. Raportul acesta ne dă teme de gândire și de discuție. Cred că avem mai mult sau mai puțin aceleași obiective generale, însă metoda este diferită. Noi vom da prioritate realității, mecanismelor de piață, interconectării, uh, schimburilor comerciale transfrontaliere și ocaziilor îmbunătățite pentru noile uh, surse energetice și noilor tehnologii. Acestea sunt prioritățile noastre și așteptăm bună răbdare discuțiile cu dumneavoastră. And, uh... Vă mulțumim. Urmează raportul din umbră de la SND, doamna Griffin de la ITRE și domnul Zorinio de la ENVI. Visez, nu? ENVI, nu ITRE. Acum de la ENVI. Vă mulțumesc, domnule președinte. Documentul acesta este unul esențial pentru ca procesul uh, politic și cel decizional să fie mai transparente. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru o muncă excelentă și mai ales um, pentru modul în care aliniază politicile energetice cu acordul de la Paris. Eu am um, lucrat um, ca raportor pentru Comisia Envi în parteneriat cu colega mea de la ITRE, doamna Griffin, și împreună am prezentat o serie de amendamente pentru a completa această propunere a Comisiei și pentru a consolida câteva dintre ideile care figurează în acest raport. O să fiu succin pentru că și Tereza poate să mă completeze, sunt propuneri uh, comune. În primul rând, statele nu pot pur și simplu um, să nu respecte um, aceste obiective, pentru că e vorba de obiective obligatorii acum. Eficiența energetică, 40% și așa mai departe, sunt obiective care sunt um, de aliniat, însă uh, totul poate să fie făcut pentru a avea o viziune integrată. De asemenea, vrem să existe o strategie pe termen lung. Așa că, dincolo de strategia pentru 2030, vrem să existe și posibilități de a avea o strategie pe termen mai lung și pentru a asigura comparabilitatea. De asemenea, ne-am gândit și la niște planuri pe 5 uh, ani pentru a alinea termenele legate de guvernanță cu cele din acordul de la Paris toate trebuie să fie coerente. De asemenea, avem amendamente pentru consolidarea participării cetățenilor uh, și un acces mai transparent la planurile respective și, de asemenea, um, un plan de sprijin pentru cetățenii și regiunile care sunt uh, cei mai afectați de această tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon. De asemenea, trebuie să se consolideze politica regională și acordăm uh, importanță unui alt subiect pe care, la care ține foarte mult colega mea, Teresa Griffin, și anume lupta împotriva sărăciei energetice. Vă stăm la dispoziție să dezbatem și cred că și colega mea poate să mai completeze ce am spus eu. Vă mulțumim foarte mult. Doamnă Griffin. Vă mulțumesc. Dragi colegi, vreau să spun și eu că sunt de acord cu Claude, că mă bucur că lucrăm împreună comisiile 3 și ENVI și, um, fără să vă surprindă, o să fiu de acord cu multe dintre cele spuse de Carlos. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului, raportorilor, de fapt, pentru propunerea făcută care se îndreaptă în direcția bună. Ce vor raportorii este să facă o modificare asupra acestei um, dezbate, să nu mai fie un exercițiu în care bifăm căsuțe, să devină un exercițiu pe termen lung pentru a avea certitudine pentru investitori. Și sunt perfect de acord cu această perspectivă. În contextul acesta, sprijinim foarte mult alinierea um, planurilor de acțiune naționale cu strategiile pe termen lung, pentru că în felul acesta o să putem să transpunem nivelul de ambiție din acordul de la Paris în legislația Uniunii Europene și Așa cum spunea și Carlos, trebuie să adaptăm legislația națională la niște ținte obligatorii în ceea ce privește regenerabile și eficiența energetică. De asemenea, consolidarea implicării actorilor uh, vizați în punerea în aplicare a planurilor Uh, este foarte important și planurile acestea de asemenea trebuie să devină transparente pentru cetățeni. Și apoi proiectele de energie regenerabilă trebuie să fie dezvoltate într-o perspectivă transfrontalieră, așa cum spunea și Carlos. Noi suntem raportori din umbră pentru SND și am dorit să mai menționăm o serie de amendamente care ar putea să consolideze textul în două domenii. În ceea ce privește sărăcia energetică, aș dori să propun uh, ca statele membre să definească acest concept și să definească consumatorii vulnerabili pe, baza, pe baza indicatorilor Uniunii Europene și în acest sens trebuie să colecteze și să facă schimb de date în contextul noului observator european pentru sărăcie energetică pentru că în felul acesta se va, uh, obiectivul ar fi să se reducă numărul de consumatori vulnerabili și ar putea să um, ducă la o adaptare a planurilor pentru atingerea obiectivelor. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus Carlos în ceea ce privește nevoia de a avea o tranziție corectă, echitabilă. Știm că uh, tranziția energetică ar putea să aibă um, efecte negative asupra anumitor lucrători sau anumitor regiuni din diferite regiuni ale Uniunii Europene. Și în felul acesta ar trebui să fie susținuți pentru a avea o economie mai durabilă uh, a trebuit să se creeze um, proiecte finanțate de Uniunea Europeană pentru a spori calificarea lucrătorilor, pentru a gestiona tranziția sau pentru a dezvolta infrastructura. Aștept cu interes să lucrăm cu raportorii și raportorii din umbră și trebuie să lucrăm de asemenea împreună cu municipalități și cu autorități locale pentru a ne asigura că cetățenii vor fi uh, în centrul atenției acestei uniuni energetice. Vă mulțumim foarte mult, Tereza, pentru observații. Domnul Ian Duncan de la ECR. Se pare că nu este prezent. Atunci, Evgen Toșenovski de la ECR, de la ITRE. Cred că va vorbi în numele amândurora. Îți mulțumesc foarte mult, Iergi. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc lui Claude pentru această propunere. Vreau de asemenea să-i mulțumesc uh, pentru posibilitatea pe care ne-a oferit-o de a discuta din nou și din nou aspectele importante ale acestui dosar. Să nu uităm că dosarul acesta va trebui să fie votat, promulgat în curând, cândva în toamnă. Am tot discutat uh, cu raportorul despre necesitatea de a simplifica uh, procesul uh, legislativ. E important ca lucrurile să nu fie prea complicate. De asemenea, sunt de acord că mai putem discuta despre structura internă a planurilor naționale. Ideea e ca aceste planuri naționale să fie cât mai eficiente cu putință și, în plus, aceste planuri ar trebui să fie lizibile uh, Uh, pentru uh, toți actorii interesați. Propunerile Comisiei Europene sunt uh, mult prea detaliate, aș spune, și aceste detalii cerute de către Comisie ar spori povara administrativă um, pe care autoritățile trebuie să și-o asume în momentul în care formulează aceste planuri naționale. Deci, o simplificare n-ar fi rea. Nu sunt de acord însă cu obiectivele incluse în propunerile raportorului. sunt de părere că acest raport nu este locul potrivit pentru stabilirea obiectivelor. Obiectivele trebuie, stabilite, uh, trebuie să fie stabilite în celelalte acte legislative. Uh, se prea poate ca incluzând aceste obiective aici să complicăm și mai mult lucrurile, ținând contul, uh, cont de faptul că celelalte dosare uh, Uh, conțin la rândul lor obiective. Iar raportul acesta trebuie nu să complice lucrurile, ci să simplifice lucrurile pentru autorități și actorii din statele uh, membre care trebuie să vină cu aceste planuri. Factorul gaz este un alt subiect uh, problematic pentru grupul nostru nu cred că se ține cont uh, suficient de mult de uh, fluxul economic și de mediul economic și ne-am dorit mai multă flexibilitate aici. Deci am spus deja că stabilirea de obiective aici este inacceptabilă din punctul nostru de vedere și, har domnului, avem multe obiective în raportul lui Claude. După aceea, eficiența energetică de 40% fără analiză de impact. Eu cred că statele membre trebuie să aibă dreptul de a analiza acest obiectiv și la fel același drept ar trebui să-l aibă statele membre și în cazul energiilor regenerabile. Aceste obiective sunt greu de transformat în realitate. După aceea ne temem de asemenea că se, da, se aduce atingere mixului energetic, care până la urmă e de latitudinea statelor membre. Nu, ni se pare de asemenea că propunerea de regulament nu le oferă statelor membre mm, certitudinea uh, necesară în direcția aplicării uh, mixului ales. Eu sunt absolut convins că raportul acesta va fi uh, intens discutat și uh, sper din tot sufletul că vom reuși de comun acord să ajungem la o soluție finală, o soluție finală care cu siguranță va influența economia multor state membre. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, uh, Evgen, pentru faptul că ai prezentat perspectiva ambilor uh, raportori. Ai fost chiar mai succint decât timpul acordat. La fel se întâmplă și cu al de acum. Domnul Gerbrandi nu este de față, așa că doamna Carolina Punset, care nu este nici a prezentă, însă doamna Mainster va vorbi în numele ambilor raportori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că o să folosesc uh, chiar șase minute, s-ar putea să dăm o sesiune chiar mai scurtă astăzi. Ați menționat uh, pe ceilalți raportori, care nu sunt uh, prezenți, din păcate, astăzi, domnul Grebandi și doamna set, așa că voi puncta eu ce vreau să spună. În primul rând, salutăm propunerea Comisiei, care conține multe elemente pozitive, cum ar fi um, um, obligațiile și comparabilitatea, astfel încât statele membre să includă în planurile lor naționale traiectorii lineare pentru 2021-2030 în ceea ce privește regenerabile și uh, Um, eficiența energetică și contribuția acestea. Faptul că nu există niște ținte obligatorii este regretabil pentru că în felul acesta s-ar asigura tragerea la răspundere, însă este foarte important să avem un proces de guvernanță foarte puternic care va asigura atingerea obiectivelor și certitudine juridică pentru investitori. Acest lucru ar trebui să includă benchmarking în ceea ce privește contribuțiile statelor membre la mecanismul financiar. Din punct de vedere al certitudinii investitorilor, am dorit să subliniem importanța perspectivei pe termen lung, în ceea ce merge dincolo de 2030. Este esențial pentru anumite investiții, mai ales când e vorba de infrastructură de proporții. Și nu în ultimul rând, considerăm că participarea obligatorie a factorilor interesați este foarte importantă și dorim să o subliniem. Trebuie să ne asigurăm că planurile naționale um, pot să um, ducă la o implicare a tuturor părților implicate la nivel național uh, în uh, redactarea acestora. Ni se pare că se îndreaptă în direcția bună documentul și așteptăm cu interes uh, o colaborare rodnică mm, cu raportorii și raportorii din umbră. Asta e din partea raportorilor noștri din umbră și aș dori să mai adaug și eu ceva. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru discursul pasionat. Cred că multe dintre punctele sale se îndreaptă în direcția bună E important să vorbim despre parteneriate strategice cu municipalitățile, cu orașele, dar să nu uităm și de zonele rurale. Și eu vin într o astfel de zonă și e foarte important acest lucru. Vorbeați despre locuri de muncă și știu că e foarte important ca în anumite regiuni oamenii să fie implicați. Și ați menționat și facilitatea pentru rețele. Eu vin și de la Comisia de Transporturi. Bine, fac și parte din aceasta, dar acolo ne referim la partea de infrastructură de transport pentru energiile regenerabile și acolo există deja o fază de implementare și am dorit ca acest lucru să se întâmple și pentru infrastructura de rețele energetice la fel, pentru că e foarte important. Um, trebuie ca lucrurile să fie echilibrate în sud, de exemplu, e mult soare, și vântul e foarte important, mai ales în uh, zonele de nord și trebuie ca conexiunile să existe. Um, mai ales în perioada de iarnă e foarte important uh, să profităm de soare vara și de vânt iarna, s-ar putea să fie o combinație foarte bună. Și pentru aceasta ne, ne trebuie rețele. Um, Trebuie să convingem oamenii pentru că uneori, mai ales în Germania, rețelele nu se realizează pentru că oamenii nu vor să aibă, nu știu, eulena în grădină sau um, alte probleme de acest fel. Dar dacă ne trebuie energie, energetică, uniune energetică, ne trebuie rețele și trebuie să luptăm pentru o uniune care să funcționeze peste tot. Deci trebuie să mergem împreună și Uh, mi-a plăcut uh, convingerea raportorului. Uh, aceasta îmi dă speranța că suntem pe drumul cel bun și o să avem o uniune energetică funcțională nu foarte târziu. Vă mulțumim pentru observații. Domnul Joao Ferreira de la ITRE nu este prezent, însă Colega Caterina Conecina de la Envi este și dumneavoastră raportor din umbră, în numele GUE, așa că poate să vorbească în numele amândurora. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie să îmi cer scuze în numele colegului meu, și dați-mi voie să vă spun că voi vorbi în nume personal. În noiembrie 2016, Comisia Europeană a venit cu o propunere legis- uh, legislativă pe tema Uniunii Energetice. Propunerea privind uh, guvernanța este un document, uh, este, un document cheie până la urmă pentru punerea în aplicare a instrumentelor și măsurilor necesare Uh, atingerii obiectivelor în domeniul climatic și energetic a Uniunii Europene până în 2030. Eu nu înțeleg, sinceră să fiu, de ce acesta este documentul pe care îl uh, discutăm uh, în primul și în primul rând. Stimați colegi, uitați-vă ce se întâmplă cu promulgarea pachetului anterior, ETS, etc. Există blocaje și la Parlament. Ce să mai vorbesc despre blocajele de la Consiliu? După aceea există o serie de state membre care se plâng de faptul că principiul subsidiarității ar fi încălcat prin această propunere legislativă. Nu pot să înțeleg de ce Comisia Europeană vine cu aceste propuneri pentru că propunerile în sine sunt complet nerealiste. Și în plus, uh, planurile acestea care ar trebui să fie uh, prezentate până în 1 ianuarie 2018, e bine, e imposibil să se obține aceste planuri în condițiile în care celelalte dosare nu vor fi finalizate până atunci. Știm deja că nu vom reuși până în 2018 să încheiem discuțiile pe tema ETS. Începe o nouă uh, președinție și după aceea mai există și alte dosare care vor începe să fie discutate discutate abia în uh, octombrie. După aceea, LULUCF, ce se va întâmpla cu dosarul acesta? Nimeni nu știe deocamdată. După aceea, uh, statele membre sunt obligate să vină cu, uh, cu planuri naționale, planuri naționale pe care Comisia Europeană ar trebui să le uh, evalueze, dar le va evalua pe baza a ce? Deocamdată Comisia Europeană nu are datele necesare pentru a evalua aceste planuri uh, naționale. Sunt absolut convinsă că, dată fiind uh, stagnarea lucrărilor pe majoritatea uh, dosarelor, ne vom trezi în fața unor informații informații divergențe care vor, divergente care vor proveni din toate statele membre. Deci e clar, din punctul meu de vedere, că deocamdată nu suntem Uh, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Uh, atâta timp cât sistemul ETS nu va fi uh, decis, nu putem face absolut nimic. E clar Uh, faptul acesta. Comisia uh, vorbește despre, despre o eventuală scădere a prețurilor odată cu uh, cele deciziile viitoare referitoare la ETS. Comisia Europeană susține de asemenea că emisiile vor scădea. Dar, bine, astea sunt presupuneri deocamdată. Nimeni Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Există o grămadă de probleme pe care nu le-am re, uh, rezolvat. Încă nu știm care va fi instrumentul esențial al Uniunii Europene în calea decarbonizării. Integrarea slabă și uh, prea, puțină provo- prea slabă promovare a energiei regenerabile ne pun în fața unei uh, mari probleme. În, în momentul de față, oferta de uh, Uh, energie din uh, energiile regenerabile este mult prea mică. Nu putem, pe baza acestor uh, date actuale, să ne imaginăm că vom putea atinge ambițiile de clima ale Uniunii Europene. Deci e, e pur și simplu o disfuncționalitate care se propagă în întreaga în întregul lanț de acte legislative. Uh, dar în raportul nostru nu se vorbește despre lucrul acesta. Eu sunt membra ITRE, îmi dau seama că energia merge mână în mână cu absolut toate sectoarele și odată ce o verigă este slabă, uh, se prăbușesc toate celelalte. Uh, mi se pare că majoritatea colegilor încă nu au înțeles lucrul acesta. Ce să mai vorbesc despre comisie. După aceea, Consiliu, Consiliu cu siguranță nu se va grăbi să vină cu o poziție comună. Cine știe când vom avea o poziție din partea Consiliului. Cu toții acum la Parlament ne ocupăm așa de bucățele de documente, bucățele care, eh, de documente care însă sunt esențiale pentru viitorul formal, format al eh, guvernanței Uniunii Energetice. Deci mie mi se pare că este irresponsabil faptul că discutăm în primul și în primul rând această guvernanță. Tocmai de aceea propun uh, decalarea calendarului. Ceea ce facem în momentul de față este precipitat, inconsecvent și raportul prezentat nu rezolvă absolut nimic, uh, ci pur și simplu pune noi presiuni asupra uh, statelor membre. Asta este în deficitul sau în detrimentul reputației Parlamentului European, dar și a cetățenilor. Mulțumim. Ați depășit cele șase minute pe care le aveați pentru doi raportori. Acum de la FDD, Dario Tamburano de la ITRE nu este prezent, însă colegul Pedicini de la Envi poate să vorbească în numele ambilor. Aș dori să menționez faptul că poziția noastră, a mea și a lui Dario, este aceeași. Suntem foarte norocoși că avem o poziție unică la nivelul celor două comisii, ENVI și ITRE. Considerăm că Uniunea Energetică și guvernanța acestea se referă la obligațiile statelor membre. Obiectivele trebuie să fie obligatorii pentru fiecare stat în parte, nu pentru un european în ansamblu. Fiecare stat membru trebuie să se arate responsabil în ceea ce privește emisiile. Ne trebuie un plan real, serios, astfel încât să ne îndepărtăm de la subvențiile pentru combustibili fosili, iar acest lucru trebuie să fie făcut în toate statele membre. Dacă vrem să avem o tranziție către o uniune energetică bazată pe resurse regenerabile, atunci trebuie să ne îndepărtăm de la aceste subvenții pentru combustibili uh, fosili. Sper să nu vină Comisia cu pretextul uh, uh, obișnuit că e, mixul energetic e o chestiune de competență a statelor membre. Uh, și ne bucurăm uh, de um, modificările aduse, mai ales arriva zi, partea de creștere a transparenței și de implicarea cetățenilor, uh, mai ales când e vorba de impactul uh, local al politicilor în acest sector considerăm că statele membre ar trebui să fie obligate să ia decizii care să țină cont de avizul comunităților locale și nu să facă ce fac de obicei, și anume să impună politici de mediu asupra persoanelor vizate, asupra localnicilor, deși acestea nu vin în avantajul respectivilor cetățeni solicităm uh, Comisiei să evalueze emisiile de metan pentru a veni cu o strategie de reducere a acestora. Iată care sunt perspectivele noastre pe scurt. Mulțumesc! Mulțumim pentru observațiile făcute. Domnul Jean-Luc Schaffhauser de la ITRE nu este prezent, însă doamna Mirei Dornano este și ea reprezentanta ENF-ului și poate să vorbească în numele ambilor. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc și raportorilor pentru munca făcută. Nu pot decât să susțin uh, cerințele de supraveghere, de raportare și de verificare în numele uh, Convenției Cadru a Națiunilor Unite în ceea ce privește schimbările climatice. Însă, anunțul că statele Unite se retrag de la acordul de la Paris, ne obligă să fim și noi pragmatici. Singura acțiune, acțiunea doar a Uniunii Europene, nu va putea să înlocuiască măsurile în cadrul um, organizațiilor internaționale importante, unde sunt încă membre, unde încă membru Statele Unite. Faptul că Uh, vrem să avem regenerabile de așa proporție până în 2050, ne obligă de asemenea să facem o definiție a ceea ce este și ce nu este regenerabil. Trebuie de asemenea ca situațiile să fie evaluate de la o situație la alta, însă structurile, cum ar fi parcurile eoliene, uh, rămân discutabile. Să nu uităm că eolienele au un cost energetic de fabricare și de dezmembrare foarte ridicate, iar materialele utilizate nu sunt sustenabile. De asemenea, trebuie să reamintim că e vorba de o sursă de energie care este interminent, interminentă, că uh, se amestecă în undele radiomagnetice și că um, uneori are impact asupra zonelor și speciilor protejate. De asemenea, există pericole la nivelul coastelor, uh, um, are un impact asupra pescuitului și mm, mm, mentenanța costă foarte mult. De asemenea, în ceea ce privește uh, fotovoltaicele, sunt multe de spus și aici, uh, componentele acestora nu sunt ecologice, și au efecte foarte mari asupra prețului energiei. Acestea fiind spuse, um, Mă bucur uh, să aflu că se dorește luarea de măsuri uh, în ceea ce privește metanul, pentru că acesta are efecte foarte grave în ceea ce privește efectul de seră. Măsurile Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să fie proporționale și să nu aibă impact asupra uh, cetățenilor noștri, crescătorilor noștri. Trebuie să fie protejați aceștia să nu aibă o situație și mai fragilă. O să vin cu amendamente la acest dosar în mod constructiv, dar lucid, pentru că e vorba de un subiect foarte important. Thank you very much, madam. Vă mulțumesc pentru observații. Mai avem și raportori și raportori din umbră și de la uh, alte rapoarte care se referă la pachetul uh, de, privind schimbările climatice și mai avem și alți vorbitori. Acum aș dori să rog pe doamna Adina să vorbească. Da. Uh, s-a prezentat această dezbatere, am dorit să uh, continuăm avem și alte dosare în acest pachet care sunt foarte strâns legate cu acesta, de aceea invit raportorii de la directiva revizuită privind energiile regenerabile să ia uh, cuvântul, începând cu domnul Jose Blanco Lopez. Aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi începe prin a felicita pe domnul uh, Turmes și pe doamna Rivasi pentru munca făcută. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra mai multor lucruri pe care le-am auzit. Luăm în serios schimbările climatice. Decarbonizarea economiei nu reprezintă o opțiune, ci o obligație. De aceea, salut raportul, pentru că acesta eh, corespunde obiect cu obiectivele de la Paris și de asemenea cu propunerea pe care am uh, făcut-o și eu pentru că sunt raportor la directiva privind energiile regenerabile și mâine vom uh, avea ocazia să discutăm și despre aceasta. Sunt complementare pentru că sunt factori cheie pentru succesul cadrului de reglementare care uh, trebuie să se refere la obiective obligatorii pentru state. Statele membre trebuie să se angajeze, să aibă obiective concrete acest lucru se menționează mai bine în această directivă și în felul acesta se obține uh, certitudine pentru investitori, angajament, planificare, lucru care se transpune și se va transpune în continuare într-o finanțare mai bună în cercetare, în inovare și asigură uh, atingerea obiectivului global. De asemenea, suntem de acord că um, obiectivele de regenerabile trebuie să fie mai ambițioase decât cele pe care propune um, Comisia. În propunerea pe care o să o prezint mâine, considerăm că trebuie să uh, fie mai mult de 35% pentru 2030. E vorba de un obiectiv realist și rentabil și care prezintă avantaje dincolo de caracterul uh, energetic. E vorba de locuri de muncă, sănătate, securitate. E un obiectiv um, pe care deja din 2014 Comisia l-a luat în vedere, având în vedere că au scăzut uh, costurile cu um, um, energiile regenerabile, care au devenit mai mature și mai uh, interesante pe termen lung. Energia și schimbările climatice sunt două fețe ale aceleași monede și coordonarea măsurilor în acest sens pentru atingerea obiectivelor în, pe partea energetică și climatică este esențială. Cred că prin această propunere ne îndreptăm în direcția cea bună. Thank you. Uh, now we have uh, Mr. Carins, who is the rapporteur. Mulțumim. Urmează domnul Carins. care este raportor pe designul pieței. Vă mulțumesc. Vreau să revin la ce spunea Claude Turmes la început. e, tot aud un fel de apel uh, pentru a atinge obiectivele privind clima și cu siguranță e un aspect important. Cred că nu sunt singurul uh, care poate spune același lucru, mai ales în grupul nostru. Uniunea energetică nu se referă la un singur aspect. Ascultându-i pe colegi, m-am adus aminte de ce spunea Comisia, că trebuie să avem o piață perfect ă, integrată. Acestea sunt aspecte legate de hm, eficiența energetică, schimbările climatice. Și cred că aici depinde cum punem accentul. Pentru că, din punctul nostru de vedere, dacă nu ne referim la piață ca furnizorul principal de certitudine pentru investitor, atunci lucrurile nu o să meargă. Uh, pentru că piețele nu urmează ideologie, ci urmează siguranța investițiilor, adică teren echitabil pentru toți, îndepărtare de la subvenții care perturbă piața, indiferent că e vorba de combustibil fosil, uh, că știm că avem asta sau că e vorba de subvenții pentru uh, energiile regenerabile. Până la urmă, ce trebuie să înțelegem că uh, în ultimii cinci ani a avut loc o revoluție pe partea de tehnologii în energii regenerabile, eoliene și solare, dar um, uh, trebuie să ne gândim la compatibilitatea cu resursele anterioare. Deci să vedem exact dacă e nevoie să um, mai subvenționăm astfel de energii, pentru că cred că nevoia deja scade. Trebuie să ne gândim la condiții echitabile de piață. Acestea vor duce la investiții și în felul acesta se vor acoperi toate energiile, mai ales cele regenerabile, pentru că acolo marja este mai mare, mai ales pe termen lung. Ne să ne gândim că sunt uh, unele regiuni, unele state unde uh, acum 15 ani se mergea mm, complet pe energii uh, fosile, dar lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că interesele s-au schimbat. Bun, eu nu vreau să aduc argumente contrare, că da, trebuie să luăm domenii, să luăm măsuri pentru regenerabile, dar să nu uităm să punem piața pe poziție centrală. Deci, cu țintele noastre, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte. Însă, dacă nu poziționăm piața în centru, nu o să atingem niciun fel de obiectiv. Vă mulțumesc. Vă rog frumos să fiți atenți la timpul acordat dumneavoastră. Domnule Carinț, n-am putut să vă captez uh, privirea, dar ați depășit timpul acordat. Urmează domnul Eichhout, care este raportor pe directiva privind energia regenerabilă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc raportorilor, domnul Turmes și Rivasi, pe, raportor pentru guvernanța, pentru că uh, la directiva de care mă ocup eu, bineînțeles, important va fi nivelul de regenerabile, dar și uh, măsurile folosite pentru a atinge acel uh, nivel. Toată lumea vorbește acum despre certitudine pentru investitori. Da, piața e gen centrală, dar ideea acum că dacă pui piața pe primul loc, atunci investitorii vor veni, vor veni, mi se pare că această idee este cam naivă. În momentul de față, diferențele între statele membre sunt atât de mari, chiar dacă piața energetică este deja transfrontalieră, încât e clar că trebuie să le oferim mai multă certitudine investitorilor în privința căii urmate de Uniunea Europeană. Asta așteptă investitorii. Nu banii lipsesc în Europa, ci lipsește claritatea, certitudinea, nu se știe ce se va întâmpla cu sistemul energetic european. Și directiva privind energiile regenerabile până în 2020 a fost una dintre cele mai bune acte legislative europene. Această directivă le permitea statelor membre să se îndrepte spre o anumită țintă. Astfel am demarat tranziția, asta a funcționat și asta trebuie să fie prelungit după 2020. Și dacă ne uităm la nivel, ne dăm seama că acum că lucrurile devin competitive, vedem că ratele de creștere pe uh, an în, încep să fie atinse. Știți că până în 2020 5% uh, în plus regenerabile în fiecare uh, an. După 2020 însă se dorește ca această procent să scadă la 1%. Mi se o, pare o prostie. Sper că vom obține mai multe. Domnul Roil urmează acum două minute. Uai, credeam că nu mai ajung la rând. M-aș concentra pe două lucruri. Aș vrea să aflu de la secretariat cândva în, urme, în următoarele zile dacă e ok ca guvernanța să uh, cuprindă atât de multe lucruri care după aceea sunt reglementate în celelalte directive. Eu nu știu despre ce vorbim aici. Vorbim despre uh, obiective, despre idei care până la urmă sunt clarificate în alte directive. E posibil așa ceva? E posibil să schimbăm propunerea Comisiei în așa fel încât din guvernanță, care ar fi trebuit să fie un program uh, uh sistematic, de să transformăm acest, uh, această structură într-o structură stufoasă care să cuprindă toate dispozițiile care vor fi oricum conținute de alte directive. Asta vreau să aflu de la bun început din partea uh, secretariatului, dacă așa ceva este posibil. Și după aceea, în al doilea rând, oare putem merge atât de departe uh, și colegii au vorbit despre flexibilitate și rolul statelor membre în mixul energetic. Putem merge putem merge atât de departe încât să aducem atingerea acestor principii? Eu nu înțeleg de ce guvernanța ar trebui să fie chiar atât de importantă. Eu cred că putem lucra doar la propunerea comisiei, putem să modificăm propunerea comisiei, dar nu putem să o modificăm atât de tare. Mulțumim. Urmează doamna Van Brent. Vă mulțumesc. Uh, stimați colegi, multe lucruri s-au spus. Astăzi e interesantă întâlnirea noastră comună. Voi încerca să fiu cât mai subțintă cu putință. Am doar două minute la dispoziție și în astea două minute mă voi concentra pe câteva aspecte politice. Domn- domnul Carins vorbea despre Uh, obiectivele multiple din uh, pachetul privind energia curată. Dar pentru noi trebuie să fie clar că obiectivul esențial este punerea în aplicare a acordului de la Paris. Chiar un, de curând a fost publicat un raport care spunea că uh, valurile acestea de căldură vor fi o problemă din ce în ce mai cotidiană. Deci e clar că punerea în aplicare a acordului de la Paris este esențială. După aceea, pachetul privind energia curată este un pachet. Trebuie să ne asigurăm că vom avea în continuare o abordare holistică asupra pachetului, că nu votăm unii împotriva cei, celorlalți. Și în acest sens, dosarul privind guvernanța este esențial. Uh, el va fi uh, un

punctul care va coordona până la urmă atingerea tuturor obiectivelor. La asta trebuie să ne gândim, uh, și anume că actul legislativ umbrele este până la urmă actul legislativ privind guvernanța. Și pornind de la această constatare, eu aș zice că raportorii au făcut un pas înainte, e important să avem o perspectivă pe termen lung, nu trebuie să ne gândim doar la 2030, ci să ne gândim direct la 2050, așa funcționează buna guvernanță, avem nevoie de o abordare strategică, holistică, de asemenea, și mai există ceva ce îmi place, e o nouă abordare, dar cred că e necesară și anume e important să există un echilibru între decizia luată la Bruxelles și punerea în aplicare la nivel uh, național, dar cum putem ajunge la acest echilibru având o bună cooperare cu uh, actorii de la nivel regional și local. Mulțumim, domnul Lize. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că avem, iată, o ședință comună a comisiilor ITRE și ENVI. An de zile am fost activ în ambele comisii, acum sunt activ doar la ENVI și mi se pare stupid că deseori lucrăm unii împotriva celorlalți. Ar trebui să cooperăm mai bine pe viitor. Din perspectiva comisiei ENVI, important este, bineînțeles, atingerea obiectivelor de la Paris. Și poate în acest sens ar ar trebui să încercăm măcar a găsi o formulare mai potrivită. Dar n-ar trebui să fim prea ambițioși. Voi fi foarte sincer. La Paris a vorbit despre 1,5 grade Celsius, dar dacă atingem 2 grade Celsius, uh, facem mare lucru și cred că pe asta trebuie să ne concentrăm. Trebuie să ne concentrăm pe obiectivele G7. Uh, domnul Turmes uh, are dreptate, sectorul energetic, uh, energie electrice trebuie să facă mai mult, dar din punctul de vedere al comisiei noastre importantă este neutralitatea tehnologiilor. Oricât aș sprijini tehnologia energiilor regenerabile, trebuie să recunosc că uh, Uh, lucrurile pot uh, să meargă înainte. Domnul Turmes uh, intervine, vrei energie nucleară pentru Germania? Nu vreau asta pentru Germania, dar această energie ar fi o opțiune pentru alte state. Obiectivele pentru 2030 trebuie să fie mai clar precise, trebuie să precizăm mai bine metodele pe care le folosim pentru atingerea acestor obiective. Și în același timp nu cred că obiectivele ob- sau țintele obligatorii pentru fiecare stat în parte sunt uh, instrumentul necesar. Haideți să vorbim despre benchmark-uri, despre orice vreți. Uh, pentru a ne asigura că toată lumea luptă în aceeași direcție fără să se teamă de sancțiuni. După aceea, 45%, Claude, nu cred că vorbești serios. Avem o poziție a Parlamentului European din 2014. Uh, ITRE și ENVI au votat împreună, 30% decisesem, 45% e cam mult. Haideți să vorbim despre obiective realiste, haideți să vedem cum le putem pune în aplicare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lise. Urmează doamna Del Castillo Vera. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Nu voi uh, reitera argumentele colegilor uh, de la ITRE, respectiv colegilor din grupul pe care îl reprezint, dar aș face câteva comentarii legate de instrumente. Pentru ca lucrurile acestea să se întâmple în realitate, avem nevoie de instrumente care să țină cont de nevoile fiecărui stat membru în parte. Există, până la urmă, diferențe între statele membre. În acest sens, interconexiunile sunt absolut esențiale din mai multe perspective. Interconexiunile sunt necesare pentru securitatea aprovizionării, pentru securitatea Uniunii Energiei sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor pe care până la urmă le vom decide în ceea ce privește schimbările climatice. Interconexiunile sunt absolut indispensabile. Trebuie să vedem cum putem să sprijinim interconexiunile. Pentru că trebuie să ținem cont de faptul că statele membre care sunt în spate în momentul de față nu vor putea niciodată să atingă ambițiile pe 2030, uh, dar emite pe 2050. Trebuie să găsim um, măsurile necesare pentru sprijinirea interconectății, uh, interconexiunilor. Trebuie să ținem cont de realitățile din statele Baltice, Polonia, etc. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Zanonato. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Multe s-au spus deja. Vreau să intervin, intervin doar pentru a spune că susțin în mare raportul Turmes Rivazi. Bineînțeles, sunt de acord uh, cu faptul că obiectivele uh, pentru anul 2030 trebuie să fie adoptat, adaptate. Uh, sunt de acord, de asemenea, că acestea trebuie să fie adaptate la deciziile luate la Paris. Sunt uh, convins, de asemenea, că tranziția energetică este esențială. Dar mai trebuie să spun și faptul că sporirea ambițiilor pentru energiile regenerabile, uh, sporirea propusă de verzi, aduce cu sine o serie de probleme ar putea să fie un uh, punct de negociere acesta, dar nu mai mult de atât. Să nu uităm că începem acum un proces interinstituțional uh, de negociere foarte îndelungat. Uh, Parlamentul, bineînțeles, trebuie să vină cu ambiții, cu obiective ambițioase, dar ce se regăsește acum în regulamentul privind guvernanța trebuie să țină cont de deciziile sau normele stabilite în directivele regionale, sectoriale, îmi cer scuze. Trebuie să găsim compromisuri care să se bucure de sprijinul unei majorități cât mai largi. Mai există un, un lucru pe care aș vrea să-l sprijin și să-l subliniez și sunt de acord cu domnul Zoriniu și, uh, domnul Zoriniu și cu doamna Griffin și anume Trebuie să creem o inițiativă europeană pentru lucrători, pentru comunități, de asemenea, astfel încât tranziția aceasta energetică să fie resimțită într-o manieră mai uh, pozitivă de către lucrători. Trebuie să-i protejăm pe lucrători, trebuie să protejăm comunitățile care vor fi afectate de decarbonizare. În plus, trebuie să existe o transparență absolută și o comparabilitate la nivelul planurilor naționale. De asemenea, trebuie să fie adaptate cerințele impuse de către Comisia Europeană. E important uh, ca uh, responsabilitățile fiecărui actor în parte să fie cât mai clare cu putință. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Coliceac. Păi, Alo? E to slyšet? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă auziți? Teď deci je to slyšet? Unu, doi, trei, nu știu unde să mă așez. câteva probleme tehnice în sală. Mersi bien. Tak děkuji za slovo. Tady je kartička někoho jiného, tak já se omlouvám. Eh, Mulțumesc, îmi cer scuze pentru această mică problemă. Să trec la subiect. Vorbim aici eh, despre decizii politice. Da, e bine că avem deciziile politice, e bine că avem ambițiile, dar deciziile politice fără bază tehnică nu aduc nimic. Și tot pachetul acesta pe care îl discutăm uh, nu ține cont de ce anume îi e realist, ci uh, vorbim doar despre ambiții politice. Și tocmai pentru că lipsește această bază tehnică, nu reușim să mergem înainte pe calea energiei regenerabile. Piața nu funcționează și, ă, ă, până la urmă, piața germană ne explică, ne arată cât se poate de clar de ce nu funcționează piața energiei ă, europene. Pentru că nu există niciun fel de conexiune între piața germană și piețele din jur. Același lucru se aplică și în cazul, bineînțeles, piețelor energiei uh, din celelalte state membre. Și tare mă tem că tema aceasta, problema aceasta esențială, nu este tratată suficient de clar și suficient de concret în aceste propuneri legislative. Mă, ceea ce se întâmplă cu uh, uh, cu toate subvențiile, oare trebuie să... Unii spun că trebuie să renunțăm la subvenții, dar oare funcționează piața fără subvenții? deocamdată n-a prea funcționat. Uh, ce? Ce vom face cu uh, nivelul sau cererea de energie pe care nu o să o putem uh, acoperi prin intermediul energiilor regenerabile. Avem nevoie de o bază tehnică, pentru că fără baza tehnică, clar, deciziile politice sunt stup- stupide. Deocamdată, nu ne putem descurca fără combustibilii fosili. Asta în majoritatea statelor membre. Până și în Germania, iată, se folosește în continuare combustibilul uh, fosil, în ciuda faptului că abundă energiile regenerabile, dar combustibilul uh, fosil, până la urmă, este cel care asigură un nivel mediu. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Iuzu. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voiam doar să adaug ceva la ce s-a spus aici. E foarte bine treaba asta cu obiectivele, însă electricitatea nu se poate înmagazina ca apa. Și obiectivul despre care vorbim aici 15% în pe partea de conexiuni. Ei bine, în 2000-2001 deja s-a, produs, s-a propus 10% și uite unde am ajuns. Acum, dacă e obligatoriu sau nu, dacă obiectivele nu se îndeplinesc, e la fel. Putem să spunem noi ce hărțogărie vrem, uh, dar uh, asta nu va schimba piața energiei și nu o să îndeplinim obiectivele, pentru că energia care se produce nu se va putea duce nicăieri. Asta vrem să adaug. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul comisiei. Doamna Richards, aveți cuvântul. Cam două-trei minute. Este o plăcere să mă aflu aici pentru a discuta această propunere. Este o parte foarte importantă a, energie, a tranziției energetice și a pachetului energetic propus anul trecut. Ați vorbit mult dintre dumneavoastră despre obiectivele din acordul de la Paris, un element extrem de important, tocmai de aceea avem această reuniune uh, comună și sunt și eu aici cu colegii de la DigiClima. Dorim să avem energie mai curată, eficiență energetică, creștere sporită și multe locuri de muncă în Europa și să uh, avem inovare pe care să o stimulăm și așa mai departe. Tocmai de aceea este așa de importantă important regulamentul pentru guvernanță, pentru că el ne ajută să avem toate aceste um, obiective pe care ni le propunem. Deci, raportul este salutar. Comisia consideră că unul dintre cele mai importante aspecte este să păstrăm nivelul de ambiție din propunerea noastră. E foarte important pentru noi. Trebuie să fim ambițioși, să continuăm. Și asta ține și de uh, planurile naționale, procesul iterativ, uh, strategia pe termen lung și măsurile prevăzute în caz de deficit de ambiție. Și în acest sens ne bucurăm să putem conta în continuare pe dumneavoastră pentru a ne asigura că ne obținem obiectivele pentru 2030, pentru Uniune Energetică. Așadar, acest regulament ar trebui să ne ajute să atingem aceste obiective colective. După cum au spus ambii copreședinți, de mai multe ori, acest, pachet este, acest uh, regulament este foarte important în cadrul pachetului de 8 acte legislative propuse. Obiectivele de bază sunt identificate în aceste acte legislative și trebuie să ne asigurăm că există interconectare și interacțiune între toate aceste acte. Și trebuie să avem astfel o abordare holistică pe care a, au menționat-o mulți dintre eurodeputații. Deci ne-am dorit un acord uh, în ceea ce privește pachetul pentru energie curată uh, și doresc să uh, subliniez că folosirea traiectoriilor liniare este foarte importantă pentru evaluarea uh, progresului statelor membre și, și sub acest aspect este crucială poziția Parlamentului. Un alt aspect este abordarea holistică. Repet, e foarte importantă. Știți că planurile naționale trebuie să se ocupe de toate cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice. Ideea proiectelor de interes uh, al Uniunii este una foarte interesantă, dorim să o discutăm mai în detaliu cu dumneavoastră. Legăturile cu certitudinea pentru investitori și competitivitate uh, au fost și ele subliniate și pentru noi sunt importante. Dorim să încurajăm investițiile private în aceste sectoare și chiar asistăm la schimbări majore care au avut loc uh, abia în ultimii ani. Și știu că acest regulament pentru guvernanță va promova predictibilitatea și certitudinea pentru uh, investitori și va îmbunătăți concurența în sectorul energetic și în alte sectoare. Mai doream să menționez um, posibilitatea de la articolul 14 de a actualiza uh, nivelul de ambiție în sus, un element foarte important. Apoi, doream să vorbesc și despre cooperare regională consolidată. Uh, nu este o soluție universală, firește. Fiecare element al cooperării variază în funcție de uh, natura Uh, regiunii respective, însă partea de cooperare este cea care implică și Parlamentul și actorii interesanți. Interesați. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre acest lucru și subliniez și eu, este un lucru cât se poate de clar și important. Toți uh, actorii interesanți trebuie să poată participa în procesul de luare de decizie de dragul democrației. Deci, acestea sunt aspectele de bază ale propunerii noastre. Dorim să rezolvăm și problema sărăciei, precarității energetice. Uh, și aici este importantă implicarea actorilor, din, um, uh, actorilor interesați. Uh, ne interesează, firește, creșterea și crearea locurilor de muncă. Sperăm ca statele membre să aibă planuri ambițioase și să recunoască rolul parlamentelor și um, actorilor interesați. Sperăm să continuăm, contăm pe continuarea dialogului cu dumneavoastră și, uh, de asemenea, sperăm să avem, uh, uh, să ne mișcăm cât se poate de repede. Mulțumesc. Să vedem dacă DigiClima poate să se încadreze în cele două-trei minute. Voi încerca, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important să subliniem integrarea între energie și climă Um, și vedem aceste interacțiuni și în cadrul instituțional aici și în societate. S-au uh, propus foarte multe idei bune, încă din faza inițială, este deja o propunere ambițioasă încă de la comisie și este foarte important de aceea să păstrăm elementele cheie așa cum sunt. Ca reacție la ce am auzit până acum, planurile pe termen lung, uh, strategia pe termen lung care vine după planuri, pardon, pare logic, dar este nevoie de planuri de, de vreme, pentru că uh, acordul de la Paris începe deja să fie pus în aplicare și structurile durează, trebuie să fie consecvente, să fie coerente unele cu celelalte și trebuie să ne asigurăm că pe termen lung aceste planuri și strategii pe termen lung vor fi, uh, se vor sprijini reciproc. Și firește, planurile trebuie actualizate la 5 ani și asta trebuie să fie luat în seamă de strategiile pe termen lung. În acest context, avem idei foarte bune în proiectul de raport. Uh, firește și problemele climatice trebuie să fie uh, abordate. Mi se pare că obiectivul zero emisii pentru 2050 ni se pare puțin timpuriu, pentru că munca la Comisie și la Consiliu va începe uh, în urma evaluării de impact și consultării actorilor interesați. Așadar, ar trebui să menționez că la obiectivul de 1,5 grade. Aici e foarte important uh, să existe acest obiectiv, dar vom vedea, uh, dar trebuie să așteptăm raportul GIEC din 2018 pentru a putea să avem discuții ulterioare pe baza acestuia. În ceea ce privește strategia pentru metan, Emisiile de metan uh, sunt o parte importantă a emisiilor de gaze cu efect de seră, intră în uh, acoperirea uh, ETS și effort sharing și uh, trebuie să găsim o metodă de a reduce emisiile de metan. Însă nu cred că este nevoie acum de o strategie de profil pe termen lung. S-a vorbit despre ETS și despre faptul că nu este vizibil uh, în, acest, în această propunere. Uh, ETS are propriul său sistem uh, și nu dorim să, uh, să creăm suprapuneri. Firește, există um, legături, există interacțiuni între ETS și uh, propunerea pentru guvernanță. Am atât, atât am avut de spus. Mulțumesc! Sunteți rugați să arătați solidaritate și să vorbiți doar Vă, vă mulțumesc pentru solidaritate, îmi cer scuze. Uh, și domnul Ciurmes are acum cuvântul în încheiere, el fiind raportor. Voiam să dau un răspuns mai detaliat, dar cred că colegilor le-a fost foame și au plecat. Voi fi succint. Astăzi cred că am primit cel, primit cel mai frumos compliment de la cineva din PPE. Operă completă. Exact asta îmi doresc să fac. Asta trebuie să fac. Asta trebuie să creeze guvernanța, o operă completă cu privire la felul în care putem să punem în aplicare acordul de la Paris. Și asta se va întâmpla doar dacă mobilizăm milioane de cetățeni. Deci, mulțumesc pentru compliment. S-a spus că ne concentrăm prea mult pe schimbările climatice. Știți cine ne-a complimentat cel mai frumos uh, pentru politica noastră în ceea ce privește uh, clima? Domnul Putin. Acum vreo trei săptămâni a, uh, vorbit despre legislația noastră, spunând că Uh, cea mai mare amenințare pentru Rusia este tehnologia verde și eficiența energetică în Europa. Iată deci, domnul Putin a recunoscut în sfârșit că noi, cu aceste pachete, schimbăm geopolitica. Iar securitatea energetică pentru Europa se mișcă mai repede decât eficiența energetică și decât uh, uh, energia regenerabilă. Și asta ne aduce securitate geopolitică în plus. La nivel global, este o luptă a tehnologiei între Europa, China și India, pe de o parte, și ceilalți care stau pe pânze de petrol uh, și care uh, petrol care nu mai costă 100 de dolari barilul, ci a căzut la jumătate. Asta pentru că am fost atât de buni în ultimii ani încât am schimbat orientarea geopolitică în favoarea noastră. În ceea ce privește piața, dacă, de exemplu, doriți conductă între uh, Spania și Franța, nu veți putea avea parte de așa ceva. Dacă domnul Carins dorește doar o orientare bazată pe piață, atunci pot să vă spun următoarele. Nu se poate finanța inovarea în Europa doar cu ajutorul pieței. Să fim serioși. Avem nevoie de bani publici avem nevoie și de miliarde în fonduri private, fiind nevoie astfel de instrumente organizate, sofisticate, instrumente instituționale pentru a putea avea aceste fonduri. Și este foarte bine că avem uh, mii de miliarde de euro acum din fondurile de pensii, uh, fonduri care sunt pregătite să investească în uh, uh, eficiența energetică și energii regenerabile. Apoi, mulțumim DG Energy. Cred că facem lucrurile să se miște și îmi pare rău uh, DG Climate. V-aș ruga să vă gândiți la progresele din ultimii 10 ani, faceți o recapitulare și să vă gândiți dacă chiar uh, avem o, um, o astfel de ambiție bazată doar pe ETS. Cum puteți să-mi spuneți că, că este suficient ce există deja? Vă sugerez să vă revizuiți atitudinea. Avem acum decidenți care uh, sunt mult mai progresiști decât dumneavoastră și ar trebui să vă fie rușine că sunteți atât de pesimiști cu privire la progresul pe care încercăm să uh, îl stimulăm aici cu privire la obiectivul referitor la 2050. Îmi pare foarte rău, dar mai nou plouă în Antarctica. Să fim serioși, gândiți! N-a mai plouat niciodată în Antarctica. Suntem foarte aproape de punctul din care nu ne mai putem întoarce. Pentru că dacă va continua să plouă în Antarctica, se va topi Uh, gheața de acolo și nu mai vreau să vină nimeni de la DigiClima și să-mi spună hai să ne relaxăm puțin, să fim flexibili. Domnul Caniete mă susține în această privință, pot să vă spun. Președintele întrerupe. Claude, te rog frumos te comporți frumos. Avem niște reguli și ar trebui și noi să respectăm timpul totuși. Ai avut foarte mult timp uh, ca să intervii, așa că îmi pare rău că a trebuit să te întrerup. Am terminat, spune domnul Turmes. Mulțumesc foarte mult. Da, mulțumim foarte mult. Ai avut succes de plin. Felicitări. Adina, te rog. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, am încheiat astfel uh, intervențiile pe azi, decât dacă dorește DigiClima să intervină, uh, să reacționeze la acest atac pe subcentură. Doriți să interveniți? Nu. Dacă domnul Turmes a interpretat lucrurile astfel, îmi pare rău. DigiClima ia lucrurile mult mai în serios decât uh, oricine altcineva. Avem uh, pachetul LULUCF, avem ideile necesare, avem uh, obiectivele pentru 2050 și lucrăm uh, din greu să avem uh, strategii mai ambițioase decât sunt deja și ne gândim că trebuie să evaluăm toate elementele pe măsură ce vin, dar asta nu înseamnă că trebuie să încetinim lucrurile, din potrivă trebuie să accelerăm și uh, după cum a spus și domnul uh, Caniete, acțiunile lui Trump nu au făcut decât să ne îndemne să fim mai ambițioși și să ne mișcăm mai repede și la asta lucrăm cu toții. Președintele, mulțumesc foarte mult. Eu reprezint uh, în mod oficial Comisia ITRE. Doresc să spun Comisiei că nu toată lumea de la Comisia ITRE are aceleași păreri ca domnul Turmes. Deci, cred că ar trebui să fim puțin mai moderați în discuțiile noastre, iar rezultatele cu siguranță se vor vedea. Doresc să îi rog pe colegii de la ITRE, în primul rând, să le spun de fapt că sper că nu și-au pierdut energia pentru că avem o reuniune la ora 3 și ne vom întâlni cu comisarii din portofoliul nostru pentru cercetare, piața internă și așa mai departe. Deci avem trei reuniuni importante cu comisarii noștri la ora 3. Sunteți cu toți invitați. Mulțumim foarte mult, doamnă Volean. Puteți să încheiați dumneavoastră ședința noastră. Doamna Volean, mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru amendamente este 27 iunie la prânz, următoarea reuniune comună pentru analizarea amendamentelor va fi în 11 septembrie la Strasburg, la ora 7 seara. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Buzek, stimați colegi, ne vedem data viitoare.